questa è mia domanda, chi è l'istituzione che dà l'autorizzazione e che può chiedere dallo Stato membro? Grazie. Grazie al collega Togliano. La parola al collega Boudou. Da, mulțumesc. Uh, și eu cred că am avea nevoie de un ghid de interpretare din partea serviciului juridic, dar uh, m-aș bucura ca acest ghid să fie, cel puțin într-o primă fază, unul orientativ și să-l discutăm și noi aici. Uh, chiar dacă nici ceea ce provine la serviciu juridic, nici ceea ce facem noi aici nu este o interpretare oficială, numai Curtea, bineînțeles, putând da o interpretare oficială. Mersi.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 bezüglich einer Regelung, die hier vorgesehen, dass das Ganze meines Erachtens auch mal kippen kann. Es muss also dann wirklich in der Praxis beobachtet werden, wie sich dann die Änderung der Richtlinie, sofern sie durchkommt, auswirken würde. Danke. Grazie per la relazione. Ha chiesto di parlare il collega Baudu. Da, mulțumesc. Uh, intervenția mea este făcută în calitate de raportor din umbral PP-ului. Într-adevăr, uh, inițiativa Comisiei se dovedește a fi de o importanță majoră, luând în considerare numeroasele sesizări venite din partea agenților economici. Este cunoscut faptul că sarcinile administrative inutile reprezintă un obstacol pentru creșterea economică și, de asemenea, împiedică inovarea. Propunerea cuprinde patru aspecte cheie, și anume reducerea sarcinilor administrative ale întreprinderilor, promovarea IMM-urilor, utilizarea mai frecventă a facturii electronice și contribuția la combaterea fraudei. În privința IMM-urilor au fost propuse două măsuri ce vizează extinderea utilizării facturilor simplificate, inclusiv pentru sume mici de bani, și adăugarea posibilității ca statele membre să permită IMM-urilor să contabilizeze TVA-ul pe baza facturilor achitate, așadar în cadrul unei contabilități de încasări și plăți, așa numită cash accounting. Pe de o parte, consider că înlăturarea tuturor barierelor juridice din calea facturării electronice din directiva 112 privind uh, prin tratarea facturilor pe hârtie și a celor electronice în același mod este absolut necesară pentru a veni în sprijinul IMM-urilor prin reducerea costurilor și eficientizarea circulației facturilor. Pe de altă parte, consider necesare măsurile menite să sprijine autoritățile fiscale în lupta lor împotriva fraudei TVA, Măsuri prin care să numără instituirea unor reguli mai stricte în ceea ce privește rolul facturii în deducerea TVA, precum și accelerarea schimbului de informații cu privire la livrările, respectiv prestările intracomunitare, știut fiind că în acest domeniu fraudele uh, ating cote foarte, foarte înalte. În ceea ce privește modificările normelor privind dreptul de deducere, au fost propuse două măsuri ce vizează obligația de a deține o factură pentru deducere și respectiv Uh, contabilitatea de încasări și plăți, contabilitatea cash. Astfel se prevede că statele membre pot permite un drept de deducere cu condiția prezentării unei alte, unei alte dovezi atunci când nu este disponibilă o factură valabilă. Pentru a veni în sprijinul micro-întreprinderilor de, definite de Uniune ca acele întreprinderi care au o cifră de afaceri de până la 2 milioane de euro, se propune extinderea la nivelul tuturor statelor membre a utilizării sistemului, în sistem opțional, a contabilității de cash, ceea ce presupune plata TVA-ului la încasarea facturii și nu la emiterea ei. Menționez că în prezent sistemul contabil de cash a fost deja introdus în state membre cum, precum Slovacia, Slovenia, Regatul Unit și Estonia datorită importanței și impactului pe care îl va avea această propunere de modificare a Directivei 112, aștept cu interes raportul doamnei Tain și îmi exprim disponibilitatea de a colabora pentru a se ajunge la o eficientizare și armonizare a normelor privind facturarea, inclusiv pe tema semnăturii electronice și pe tema accesului unei agenții fiscale dintr-un alt stat la uh, facturile electronice stocate de un contribuabil. Mulțumesc!